acestei întrebări orale, doamna Pervonș Perez, care are 5 minute la dispoziție. Merci, Monsieur le Président. J'interviens au titre de la Commission. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele Comisiei de Afaceri Economice și Monetare. Doamnă comisar, Parlamentul nostru și uh, cu raportorul Jean-Paul Bezes s-au angajat pentru ca um, instrumentele legislative pentru implementarea sistemului SEPA să fie suficiente pentru ca sistemul să devină o realitate. Și existat și directiva serviciilor de plată care a fost adoptată și astăzi ne punem mai multe întrebări și vedem în prezent că aceste întrebări erau cât se poate de legitime. Când acest proiect, acum când acest proiect trebuie lansat, avem mai multe surse de îngrijorare, pentru că nu ni se pare că mobilizarea este suficientă în acest domeniu și asta nu are nimic de a face cu criza actuală. Dacă dorim ca acest proiect care a mobilizat uh, părțile interesate din sectorul bancar și pe uh, uh dacă ne dorim ca acest sistem să fie unul uh, modern care să fie adaptat uh, monedei noastre unice euro, să nu uh, sufere de lipsa unei mase critice, atunci trebuie să vedem ce trebuie făcut, pentru că acest instrument a, de prelevare automată întâmpină unele dificultăți. Ni se pare că trebuie să ne punem două întrebări în ce privește responsabilitatea comisiei. Mai întâi, cum are aceasta intenția să promoveze și să susțină migrarea instrumentelor de debitare directă? S-a fixat un calendar, dar el nu ține cont de realități. și Comisia crede că, într-adevăr, o masă critică de debite care uh, vor tranzita către SEPA va fi atinsă până în anul 2010? Atunci când dispozitivul legislativ a fost uh, votat, noi n-am fixat o dată limită cu caracter obligatoriu pentru această migrare către instrumentele SEPA. Știm că Comisia a ales uh, să stabilească o dată, știm că era nevoie de un termen pentru stabilirea uh, compatibilităților între sistemele naționale de plăți și sistemul SEPA, dar poate că Comisia ar trebui să facă mai multe pentru a sprijini sectorul uh, bancar și pentru a răspunde întrebărilor actorilor din acest sector. Și Comisia de interschimburi care a emis anumite păreri a fost neglijată pe și uneori avem senzația că ar exista diverse părți uh, vinovate, că e vorba despre uh, și că între diferitele direcții generale fiecare uh, dă vina pe celălalt. Poate că ar fi bine ca toți cei care se ocupă de acest uh, sistem să fie puțin uh, uh, trași de mânecă pentru ca ei să-și asume toate responsabilitățile care le, le revin și să fie puțin mai serioși. Trebuie neapărat să îi ajutăm pe actori interesați să treacă la acest sistem al, care se reprezintă o alternativă la actualele sisteme. Direcția concurenței a arătat că acest sistem uneori era contrar regulilor concurenței. Dar după aceea spunea că sectorul uh, trebuia să găsească răspunsurile alternative. În unele state membre există asemenea răspunsuri alternative, dar ele nu au fost testate de către Direcția Generală a Concurenței din Comisia Europeană, astfel încât se poate să fie recomandate și altor state membre. Deci e nevoie de soluții adaptate problemelor cu care ne confruntăm acum. Să ne imaginăm, de exemplu, că finanțarea unui asemenea sistem de interschimb să vină din uh, uh, penalizarea anumitor erori făcute. Ori această propunere nu mi se pare nici rezonabilă și nici uh, dreaptă din punct de vedere social. Deci, dacă stabilim o dată limită pentru efectuarea acestor mm, migrări, atunci trebuie să existe un sistem de alternative care să respecte prevederile tratatelor în ce privește uh, acest Comision Multilateral de Interschimb. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna comisar Vasilie. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. În primul rând, transmit uh, scuze din partea domnului comisar McCreevy, fiindcă nu a putut participa la sesiunea din această seară. Cred că atât întrebarea cât și propunerea de rezoluție cu privire la punerea în aplicare a SEPA identifică în mod corect problemele esențiale pe care trebuie să le rezolvăm pentru a ca SEPA să devină un succes. Prima întrebare spune cum are de gând Comisia să uh, stimuleze migrarea instrumentelor către SEPA. SEPA este practic un proiect uh, care este influențat de piață. Uh, dar având în vedere efectele benefice pentru economie, Comisia s-a hotărât să încurajeze migrația SEPA, acționând drept uh, catalizator pentru a uh, spori cunoștințele în privința SEPA, uh, promovând SEPA și încurajând influențarea migrației de către autoritățile publice. În același timp, încercând din răsputeri să fie, să fie, să fie adoptat SEPA și, de asemenea, așa cum s-a anunțat, venind cu propuneri pentru a ne asigura că beneficiile SEPA sunt realizate pe deplin. A doua întrebare se referă la uh, masa critică de plăți care va fi migrat până la sfârșitul anului 2010. În mod evident, noi favorizăm o migrație rapidă pentru a uh, a reușit să implementăm SEPA pe deplin. Deși SEPA a fost lansat cu succes, mai puțin de 2% din mijloacele de plăți au migrat către SEPA. Mai mult, direct, debitul direct prin SEPA va fi lansat doar mai târziu anul acesta. Așadar, ritmul actual al migrației către acest sistem este prea lent pentru ca masa critică să fie atinsă până la sfârșitul anului 2010. A treia întrebare se referă la nevoia unei uh, date limită uh, foarte clare și obligatorii. Noi vedem care sunt beneficiile stabilirii unui termen limită și bineînțeles că 2012 nu pare a fi o dată nerezonabilă. Totuși, pentru multe state membre, această problemă rămâne una delicată. De aceea, noi suntem în favoarea stabilirii unui proces clar pentru a analiza această problema culegând informații în legătură cu impactul uh, stabilirii unui termen limită pentru diferitele părți interesate și, de asemenea, prin lansarea unei dezbateri pentru a îi implica pe aceștia. Aceste două măsuri ar putea uh, deschide calea către o adoptare politică a acestei măsuri și poate unei adoptări legislative până la sfârșitul acestui an. A patra întrebare se referă referă la sporirea certitudinii juridice pentru instrumentul de debit direct al SEPA în legătură cu uh, Comisiunul Comisionul Multilateral de Interschimb și uh, sumele existente. Avem nevoie de o soție temporară cu privire la modelul de afacere pentru a uh, furniza o claritate, o siguranță juridică și pentru a ne asigura de succesul SEPA. Din acest motiv, Comisia sprijină pe deplin eforturile Parlamentului și ale Consiliului pentru a găsi o soluție temporară în contextul revizuirii regulamentul privind plățile transfrontaliere. Comisia susține de asemenea validitatea continuă a mandatelor existente de debit direct în cadrul migrației către SEPA. Totuși, această chestiune este o una juridică pe care autoritățile naționale trebuie să o rezolve, de exemplu folosind ocazia oferită de directiva privind uh, serviciile de plăți. A cincea întrebare se referă la felul în care Comisia abordează problema Comisionului, Comisionului Multilateral de Interschimb pentru plățile prin carduri. Această activitate are loc în principal prin evaluarea Comisiei conform regulilor de concurență a celor două mari uh, sisteme de carduri, de carduri uh, internaționale Mastercard și Visa. Uh, pe 19 decembrie 2007, Comisia a hotărât ca aceste comisioane multilaterale Mastercard pentru plățile transfrontaliere cu cardurile Maestro și Mastercard nu sunt compatibile cu regulile privind concurența. Mastercard a făcut apel la această hotărâre a Comisiei. În martie 2008, uh, Comisia a inițiat procedurile de a stabili dacă, uh, viz, dacă comisionul al viza uh, încalcă aceste prevederi. Au loc în momentul de față discuții cu viza, de asemenea. Comisia încearcă să mențină un nivel uh, de, condiții echilibrat pentru uh, Visa Mastercard și toate celelalte uh, sisteme uh, de plăți prin cazuri care ar putea apărea în viitor. Penultima întrebare se referă la soluțiile pe care le-ar putea propune Comisia la această problemă legată de Comisionul Multilateral de Interschimb. Într-o, într-o piață comună, industria trebuie să vină cu un model de afaceri adecvat. În ceea ce privește cardurile, așa cum am spus, au loc în prezent discuții cu Mastercard și Visa. Că despre debitul direct prin SEPA, Comisia este dispusă să ajute industria furnizând uh, orientări uh, de urgență în cadrul unui dialog cu industria bancară și pe baza contribuțiilor actorilor de pe piață implicați. Aceste linii directoare vor fi furnizate până la sfârșitul anului 2009. Ultima întrebare se referă la măsuri specifice pe care are de gând să le ia Comisia pentru a se asigura că migrația către SEPA nu va duce la un sistem de plăți mai costisitor. După părerea Comisiei, acest lucru nu ar trebui să se întâmple. În primul rând, SEPA ar trebui să uh, influențeze, să sporească concurența și să ducă la uh, mai multă eficiență prin economii de scară și, de asemenea, uh, scăzând presiunile. SEPA ar trebui de asemenea să sporească transparența care ar uh, elimina uh, prețurile, as, costurile ascunse și subvenționarea, deși unii s-ar putea să perceapă această modificare de la niște costuri ridicate ascunse la uh, același costuri ca fiind o creștere. Uh, din acest punct de vedere, comunicarea uh, este esențială. În al treilea rând, Comisia monitorizează cu mare grijă impactul pe care îl va avea SEPA asupra clienților, uh, inițiind uh, niște studii în acest sens. În cel din urmă, suntem de acord că există unele îngrijorări că sistemele de carduri naționale eficiente vor fi înlocuite de niște alternative mai scumpe. Totuși, există unele inițiative care ar putea duce la un nou sistem de uh, card de debit european și, de asemenea, autoritățile de concurență naționale și europene vor avea grijă uh, să nu se întâmple acest lucru. În, în ultimul rând, SEPA ar trebui să ducă la stabilirea unui sistem de plăți mai eficient uh, care să se subordoneze regulilor europene în acest domeniu. Astfel salut această rezoluție și sprijinul pe care îl acordă Parlamentului acestui sistem de plăți. Mulțumesc, doamnă comisar. Să trecem mai departe la dezbatere. Dau acum cuvântul domnului Jean-Paul Goze pentru 3 minute în numele PPD. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi. Foarte multe lucruri au fost spuse cu privire la directiva serviciilor de plată, directivă pentru care eram raportor din partea Parlamentului și care a fost adoptată în prima lectură în 2007. Această directivă a avut drept efect mai ales faptul că a oferit diferiților actori bancari instrumentele necesare, juridice necesare pentru a instaura SEPA. Reglementarea europeană a fost astfel adoptată pentru cardurile bancare, viramentele și uh, summiturile imediate. Și curând nu va mai exista nicio diferență între plățile transfrontaliere și plățile naționale și bineînțeles că acest lucru presupune avantaje atât pentru sectorul bancar cât și pentru consumatori. Dumneavoastră a spus, Comisia s-a angajat ca migrarea către instrumentele SEPRA să nu uh, aibă drept consecință o scumpire a sistemelor de plată uh, pentru consumatori de când s-a făcut acest raport, migrarea către SEPA se face în mod foarte lent, mult prea lent. La 1 octombrie 2008, doar 1,7% din tranzacții se făcea sub format SEPA. De aceea, Astăzi aprobăm rezoluția Parlamentului European care cere Comisiei să fixeze o dată limită pentru migrarea către produsele SEPA. Această dată limită nu trebuie să se situeze dincolo de 31 decembrie 2012, dată la care toate plățile în euro trebuie să fie făcute conform normelor SEPA. Dar pentru că această migrare să poată fi eficientă, trebuie să rezolvăm mai întâi problema Comisionului Interbancar uh, Multilateral Interschimb. Acest comision nu trebuie să fie înlăturat. Serviciul de plată este un serviciu comercial care acoperă anumite costuri și reprezintă o marjă pentru cei care sunt intermediari. Această marjă este legimită, dar trebuie să evităm uh, opacitatea caracterul arbitrar al acestor costuri. De aceea, Comisia trebuie să vegheze la acest lucru. În plus de siguranța juridică pe care o oferă aceste linii directoare trebuie să fie cunoscute înainte de lansarea acestui sistem SEPA. Dacă nu avem această siguranță juridică, băncile din foarte multe țări ar risca să nu lanseze acest de, sistem de debitare directă și s-ar putea opune punerii în aplicare a acestui uh, sistem SEPA. PPE-ul și PS-ul au depus amendamente asemănătoare în acest sens pentru votul ce va avea loc mâine. Bineînțeles, ne dorim ca aceste amendamente să poată fi luate în considerare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Gozes. Ajungem acum la procedura Catch the Eye. Doamna Stacheviciune, un minut. Dăcui, până pirmininche šiuo sudėtingu laiku yra labai svarbu ekonomikoje surasti galimus augimo šaltinius ir mūsų Domnule președinte, domnilor și domnilor, suntem confruntați cu o criză economică de amploare mondială și avem nevoie și de instrumente economice care să-i poată face față aceste noi instrumente pe care Europa uh, le-a creat sunt deci prețioase. Vorbim despre uh, dobânzi și despre alte forme de instrumente financiare, dar e păcat că acest sistem este aplicat cu multă reticență. Ni se spune că exista probleme tehnice din mm, probleme tehnice ale băncilor, dar modernizarea tehnică este în interesul băncilor însele. Ele trebuie să accepte să se modernizeze și trebuie să-și modernizeze procedurile de plată. Astfel vor putea să facă mai multe beneficii. Prin urmare, este indispensabil ca actorii de pe piață să aplice SEPA mai repede. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, știm că zona unică de plăți în euro este importantă pentru, mai ales pentru IMM-uri. Este o mare provocare pentru ele. Trebuie ca um, costurile să fie reduse în urma acestui uh, nou sistem în privința cardurilor și cred că, în privința transparenței, situația nu este cum ne-am dori. Într-o situație de criză avem nevoie de susținere pentru companii. Cu niște costuri reduse ar, ar trebui să facă posibilă uh, creșterea uh, câștigurilor societăților și asta fiindcă s-ar îmbunătăți și accesul la credite. SEPA ar fi un instrument bun pentru a atinge acest obiectiv. Uh, și pentru a ne asigura că nu doar IMM-urile, ci și uh, legăturile dintre companiile mari și mici pot să fie mai uh, rentabile. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul uh, din nou doamnei comisar. I would like to thank the Econ... Aș vrea să-i mulțumesc Comisiei Econ și doamnei președinte acestei comisii, Permanș Berez, pentru această dezbatere. Comisia este bucuroasă că există acest instrument de plăți unice în zona euro, SEPA, pentru că astfel se poate întări Uniunea Economică și Monetară, așa cum acest lucru este înscris în obiectivele agendei Lisabona. Parlamentul și Comisia împărtășesc aceeași viziune și au aceleași scopuri. Aș vrea să vă reamintesc trei lucruri uh, importante. Cum am mai spus și înainte, Comisia a făcut tot ce a putut pentru a accelera acest proces de migrare, de exemplu, exercitând presiuni asupra autorităților publice pentru ca toate textele să fie adoptate cât mai rapid. Și ne continuăm eforturile în acest sens. În al doilea rând, Chiar dacă suntem de acord cu Parlamentul în ce privește o dată limită, nu credem că este momentul oportun să stabilim o asemenea dată și ea să aibă un caracter obligatoriu. Noi am lansat un proces și e nevoie de mm, voință pentru a merge mai departe. Pot să confirm că Comisia va pune la dispoziția părților interesate tot ajutorul necesar pentru ca ei să vadă dacă uh, respectă regulile concurenței sau nu. Sperăm că acest ajutor al nostru, um, cuprins într-un document sau o serie de linii directoare, va fi disponibil pentru toți actorii interesați înainte de noiembrie 2009. Însă, el nu va fi furnizat decât acelor uh, companii care ne vor fi dat proiecte concrete de modele de afaceri. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Am primit o propunere de rezoluție în numele Comisiei Econ, care va fi supusă la vot mâine la ora obișnuită. Încheiem dezbaterea la acest punct de pe ordinea de zi și trecem la ultimul punct din această seară, respectiv examinarea unei propuneri de rezoluție a Comisiei de Afaceri Externe ce privește deteriorarea situației umanitare în Sri Lanka. Așteptăm câteva momente pentru ca doamna comisar să ia loc. Acum deci pot să deschid dezbaterea și dau cuvântul